10 septembrie, la ora 9. Apoi, după amiaza va continua de la ora 15 la ora 21. Ordinea de zi este publicată pe uh, pagina noastră de internet, unde se și poate urmări reuniunea. Aici ședința se suspendă, vă urăm noapte bună!